seama ce doresc eu să scriu sau ce aș avea de scris așa cum stau lucrurile la ora actuală. Mulțumesc, domnule comisar. Aici se încheie